Mes chers collègues, bonjour. Bună ziua, dragi colegi. Începem reuniunea de astăzi. Proiectul de ordine de zi poate să fie adoptat dacă nu sunt obiecții, constat că nu. Adoptarea procesului verbal a ședinței de pe 2 și 3 septembrie 2020 uh, a avut de asemenea loc pentru această nouă întâlnire a Comisiei TRAN. Sper că toată lumea se simte bine, bine sănătoasă și ca și la ultimele ședințe trebuie să vă reamintesc uh, instrucțiunile ca să putem să funcționăm foarte bine în această configurație de întâlniri la distanță. Avem interpretare în engleză, franceză, italiană, spaniolă, olandeză, poloneză, română, suedeză, portugheză, greacă și letonă. Vă reamintesc că intervențiile telefonice sau doar uh, audio fără imagine nu pot fi interpretare, deoarece interpreții, cărora le mulțumesc de altfel pentru prezență, interpreții au nevoie și de imaginea video ca să poată interpreta spusele dumneavoastră. Vă rog frumos să vorbiți lent, să nu vă citiți notițele și interpreții vă mulțumesc anticipat. De asemenea, când luați cuvântul, vă rog frumos să ap- apăsați pe butonul Speak, dar așteptați să vă dau mai întâi cuvântul. Voi lansa în mod formal sesiunea de voturi deci, punctul următor este deschiderea votului în două tururi. Trebuie să votăm amendamentele depuse pe raportul doamnei Parne privind anul european al căilor ferate 2021, asupra vizului de opinie a domnului Zile privind stabilirea unei facilități pentru redresare economică și reziliență și avizul domnului Ferera în ce privește o nouă strategie europeană pentru IMM-urile europene. De după amiază vor avea loc voturile finale privind raportul și avizele în urma numărătoarei voturilor pe amendamente. În ceea ce privește anul european al căilor ferate, va trebui să votăm și decizia de a începe negocieri interinstituționale. Rezultatele votului privind amendamentele vor fi anunțate înaintea votului final. Vă reamintesc că procedura pentru votul la distanță este următoarea. Fiecare grup politic a pregătit o listă de membri care vor participa la vot de la distanță și așadar ați ați primit un e-mail cu instrucțiuni precise privind desfășurarea votului. Nu ezitați așadar să le recitiți dacă aveți vreo îndoială toți membrii care participă la vot uh, vor primi prin e-mail, în momentul în care se deschide votul, buletinele de vot privind amendamentele care vor fi trimise de la o, uh, o, um, o cutiuță de e-mail a Secretariatului Comisiei TRAN. După care trebuie să tipăriți aceste buletine de vot, să completați numele și, bineînțeles, să votați. Nu uitați să semnați uh, de mână declarația solemnă care apare pe buletin. Vă rog frumos apoi să faceți o fotografie sau un scan a acestor buletine completate și semnate. Bineînțeles, verificați că acestea sunt de bună calitate, după care trebuie să le trimiteți prin e-mail la adresa transvot@europal.europa.eu. Uh, Doar listele de vot care au fost trimise la adresa de e-mail oficială a Parlamentului vor fi considerate valabile. Și în timpul sesiunii de vot, uh, a cărei durată vă va fi indicată, vă reamintesc că numele și voturile dumneavoastră trebuie să fie lizibile, precum și semnătura. Amintesc, deputații care sunt fizic prezenți în sală vor vota exact uh, potrivit aceleași proceduri ca și deputații care nu sunt în sală. Mai întâi trebuie să verific dacă avem quorum, da, așadar consider acum că pot să declar deschis sesiunea de vot. Aveți timp până la 11 și jumătate ca să vă trimiteți buletinele de vot. Trecem acum la ședința în spatele ușilor închise.